Domnul Barry Madlena și-a prezentat demisia în mandatul de deputat al Parlamentul European cu efect din 20 septembrie 2012. Parlamentul a luat la, la cunoștință acest lucru și în conformitate cu articolul 4 din regulamentul de procedură constată vacanța uh, mandatului său. Autoritățile competente din uh, țările de jos mi-au comunicat că domnul Madlener a fost înlocuit în data de 3 octombrie 2012 de către doamna Patricia van der Kamen. Aș vrea să i urez bun venit noi colege și să vă amintesc că doamna van der Kamen, în conformitate cu articolul 2, alineatul 2, uh, al, 3, alineatul 2 uh, al regulamentului, uh, are acum puteri de pline are puteri de prime în momentul în care a fost verificat Uh, compatibilitatea mandatului său cu uh, o posibilă funcție pe care o deține în uh, țara sa, care să fie eventual nereconciliabilă cu o funcție în Parlamentul European. Comisia Juridică, în reuniunea sa din 17 septembrie,